Avizul uh, pentru Comisia ENVI în legătură cu stabilirea standardelor de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a unei abordări integrate pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Mai întâi, compromisul A. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Urmează compromisul B. Pe pagina 3 pe lista mea de vot. Deci compromisul B, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30, 43. Considerentul 15 din partea domnului Sturks. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul C. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic. Pentru compromisul C s-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea? S-a închis votul. 17 pentru, 16 împotrivă, două abțineri. Compromisul ce se adoptă. Next is the amendment. Urmează amendamentele în legătură cu calendarul. Începem cu articolul 7, aliniatul 1, dacă bine mi-aduc aminte, și votăm în bloc 16 amendamente, cred. Deci votăm uh, nu, votăm blocul 16, mă scuzați, spune președintele. cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum, votul în bloc numărul 17. cine pentru, împotriva, abțineri, vom verifica. Deci votăm în votul în bloc 17. Să deschis votul. Has everybody voted? Vote is closed. S-a închis votul. 17 pentru, 18 împotrivă, se respinge. Trecem la compromisul D. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul E. cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Vom verifica. Compromisul E. S-a deschis votul. Has everybody voted? Vote. A votat toată lumea, s-a închis votul. 17 pentru, 18 împotrivă, se respinge. Acum trecem la Amendamentul 95 al doamnei Wills, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94, cine pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. S-a deschis votul pentru amendamentul 94. Everybody voted. A votat toată lumea, s-a închis votul. 17 pentru, 17 împotrivă, o abținere se respinge. Trecem la amendamentul 101. A, nu, amendamentul 101 este acoperit de amendamentul 95. Trecem la amendamentul 100 al Cadrului cine pentru? Împotrivă. Ab abțineri? Vom verifica pentru amendamentul 100 al domnului Cadraui. S-a deschis votul. Everybody voted. Vote A votat toată lumea. S-a închis votul. 19 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 126 al domnului Riche. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, verificăm. Pentru amendamentul 126 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 18 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 50 al domnului Cadraui, cine pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul 50, al cadraui. S-a deschis votul. Everybody voted, the vote is... A votat toată lumea, s-a închis votul. 18 pentru, 17 împotrive, nicio abținere. Probabil domnul Taylor uh, se gândește, dar ce strâns este votul, dar doresc să-l asigur că nu întotdeauna e așa. Acum trecem la amendamentul 52 al cadraui. Cine-i pentru? Cred că PP-ul este împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 52 să deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 18 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 51 cade. Și trecem la votul în bloc 18. Unii în Parlament consideră că odată ce s-a început să se voteze, nu mai are voie să intre nimeni în sală, dar eu nu îi sprijin, spune președintele. Trecem deci la votul în bloc 18. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Vă rog pentru votul în boc 18. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? <laughs> It's called abuse of the chair. Se numește abuz de putere din partea președintelui. S-a închis votul. Da, nu a contat. 24 de voturi pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. Urmează amendamentul 68 al domnului Fidanța, care a ajuns la timp pentru uh, votul amendamentului lui. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 70 cade. Votăm. Right. 87's next. Votăm amendamentul 87. Liberațchi. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 109. Amendamentul doamnei Țicău, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. ...157-158 cad, deci trecem la amendamentele privind gruparea pentru producători, vot în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alte amendamente, numărul 55, al domnului Fidanță. cine pentru? Împotrivă. Vom verifica. S-a deschis votul pentru amendamentul 55. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. 18 pentru, 18 împotrivă, se respinge. Amendamentul 67. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 69. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 89 cade. Și votăm următoarele amendamente în bloc, 90, 96, 97, 98. Cine-i pentru? Împotrivă. Vom vota. Vom verifica, mă scuzați. Deci vot în bloc pentru amendamentele 90, 96, 97, 98. A votat toată lumea? S-a închis votul. 18 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 110 is withdrawn. 111. 110 s-a retras. 111. <clears throat> Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 127. Cine este pentru la 127? Împotrivă? Abțineri? Respins. 17 din partea raportorului. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 132 al domnului Țicău. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Respins. 18 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 19 al raportorului. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 133. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 135. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, respins. 20 al raportorului, cine este pentru? Împotriva, abțineri nu sunt, respins. 1.34, cine e pentru? Împotriva, abțineri. Aș vrea să verificăm prin vot electronic, deschid votul. A votat toată lumea. Votul este închis. 19 pentru, 19 împotrivă. Asta înseamnă respins. 136, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 138, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 140, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, dar putem verifica prin vot electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 18 pentru, 20 împotrivă, respins. 150. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 151. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Cred că este respins, dar vom verifica. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 15 pentru, 23 împotrivă. Deci, respins. 24 vot pe părți. Primul paragraf, primul alinat, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Al doilea alinat, cine este pentru? Împotrivă, și acesta este respins. 152 al domnului Tatarela, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Putem verifica, vă rog, la 152 și 153, sunt identice cele două, deci votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 18 pentru, 20 împotrivă, deci respins. 154 și 155. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 162. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 166. Cine este pentru? împotriva, abțineri, adoptat. 32. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 33. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 35. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 36. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 41 a căzut datorită adoptării compromisului B. 44 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Obțineri? Adoptat. 49 cade și iată avem uh, cum votul final. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 32 pentru, 4 împotrivă, două abțineri. Deci, am uh, adoptat propunerea de aviz. Felicitări domnului Vlasa. Dragi colegi, acum, uh, pentru că am fost atât de eficienți și disciplinați, La 9.45 uh, va sosi comisarul Damanachi, deci va trebui să suspendăm ședința până când uh, sosește domnul comisar. Vom face acest lucru, dar nu vă îndepărtați prea mult, astfel încât să putem să-l ascultăm pe domnul comisar și doamna Meissner ne va convoca la cam peste 15 minute. Mulțumesc! Okay, colleagues, I don't know whether... Dragi colegi, nu știu... Reluăm. Vă rog, dacă mai sunt colegi uh, pe hol, uh, să-i rugați să intre. Următorul punct uh, de pe ordinea de zi este politica maritimă integrată a Uniunii Europene. Raportor este doamna Meissner. Este o plăcere pentru mine să vă urez bun venit printre noi. Doamnă comisar, la Comisia pentru Transporturi și Turism, domnul vicepreședinte Calas a lucrat cu noi, domnul Tajani pentru turism, dumneavoastră, deci uh, îi cunoaștem destul de bine pe, uh, pe comisarii aici la Comisia pentru Transporturi și Turism și vă mulțumim foarte mult și pe dumneavoastră că v-ați alăturat nouă în această dimineață. Vă invit acum să luați cuvântul și apoi sunt sigur că colegii mei și, bineînțeles, doamna Meissner vor dori să ia cuvântul după introducerea dumneavoastră. Vă rog. Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fac uh, tot ce voi putea, vă voi promite încă de la început că nu voi intra pe domeniul de competență a domnilor uh, Tajani sau Calas. Domnule președinte, domnule raportor Meister, doamnelor și domnilor, deputați, aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru invitația la discuție la discuția propunerii de raport al doamnei Meissner privind politica maritimă integrată. Acest raport este mai mult uh, decât un exercițiu de constatare a situației, uh, pentru că reafirmă abordarea Parlamentului transsectorială, afirmă poziția dumneavoastră și implicarea dumneavoastră, uh, care dă legitimitatea democratică acestei politici și vă mulțumesc pentru asta. Astăzi, mai mult decât niciodată, beneficiile concrete ale unei abordări integrate în uh, chestiunile maritime sunt uh, mai clare ca niciodată. Catastrofa um, petrolieră din uh, Golful Mexicului sau problemele legate de piraterie sunt chestiuni de actualitate dar sunt exemple dintr-o rețea mult mai mare de provocări. Presiunile asupra mediului marin, asupra biodiversității, schimbările climatice, exploatarea din ce în ce mai mare a resurselor marine, inclusiv pescuitul intensiv și exagerat, sunt, uh, au legături între ele și toate aceste probleme formează o provocare mai mare decât suma părților sale. Și reacția noastră trebuie să fie la fel uh, de coerentă și echilibrată și dincolo de diferitele linii ale politicilor. Până la urmă, aceasta este esența politicii maritime integrate. Uh, să reușim să obținem interacțiuni între politicile existente și interesele economice sociale și să combinăm, să coordonăm diferitele eforturi sectoriale pentru a le spori eficiența. Dar, care este situația de astăzi? Pe scurt, voi prezenta diferitele priorități pe care uh, le-am observat de când uh, am intrat în funcție în luna februarie. Mai întâi, strategia UE 2020 cu o creștere economică durabilă și inclusivă, cu creare de locuri de muncă și inovare. Cred cu adevărat în potențialul sectoarelor maritime, mai ales în această situație dificilă din punct de vedere economic. Luna trecută am lansat un studiu în legătură cu diferite scenarii pentru promovarea creșterii economice și um, acest studiu ne va ajuta să ne apropiem de obiectivul nostru de crearea unei strategii um, integrate pentru uh, zonele de coastă și uh, sectoarele marine, pentru crearea de locuri de muncă și dezvoltare economică în zonele, mari, în zonele de coastă. Uh, pentru, de asemenea pentru cei din domeniul pescuitului sau uh, al fermelor marine, dar și pentru noile profesii care vor apărea noile sectoare în energiile regenerabile sau în domeniul biotehnologiilor. Acest studiu, rezultatele acestor, acestui studiu vor fi disponibile în anul 2012. În al doilea rând, o altă prioritate este um, de a crea o legătură dintre mediul marin uh, uh, și zone, dezvoltarea zonelor de coastă. Acest lucru se poate face prin definirea durabilității în toate activitățile umane care au un impact asupra mediului marin. Și astfel uh, se va putea aplica directiva privind strategia mediului marin și uh, pachetul climă-energie. A treia prioritate pe care doresc să o menționez este legată de strategiile pentru bazinele maritime. E vorba de adaptare la nivoi regionale specifice în funcție de diferitele condiții uh, naturale, socioeconomice uh, și am proba- am uh, aplicat deja această abordare în uh, comunicarea privind Uniunea Europeană și zona Mării uh, Baltice, um, în legătură cu zona Arctică, precum și în legătură cu zona Mării Mediterane. Conform concluziilor Consiliului recent pentru afaceri generale și afaceri externe, vom prezenta o strategie europeană pentru Oceanul Atlantic înainte de iunie 2011. O altă prioritate este legată de uh, instrumentele pentru uh, planificarea în domeniul marin, precum și legătura dintre uh, difer- integrarea diferitelor aspecte și dezvoltarea în domeniul științelor uh, maritime. Vom uh, publica o comunicare în legătură cu planificarea în uh, ceea ce privește resursele marine, în legătură cu uh, progresele uh, obținute și viitoare obținu- opțiuni pentru uh, o abordare comună a Uniunii Europene. În ceea ce privește integrarea supravegherii pe mare, cooperăm cu statele membre pentru a propune înainte de luna octombrie 2010 o foaie de drum pentru crearea unui mediu comun de schimb de informații Realizarea acestui proiect va permite autorităților naționale care se uh, funcționează pe mare în lupta împotriva imigrației ilegale și altor activități sau doar pur și simplu pentru monitorizarea uh, activităților de pescuit. Cu toții vor putea beneficia de informații din celelalte sectoare. În, uh, toam, în toamna anului 2010, Uh, această comunicare uh, va permite și cetățenilor să conștientizeze mai bine problemele mărilor și oceanelor. Acesta va fi un pas pozitiv înspre crearea rețelei uh, de schimb de informații privind mediul marin. În al cincilea rând, dezvoltarea dimensiunii internaționale este o provocare majoră care va implica consolidarea rolului uh, Uniunii Europene în guvernanța internațională a mediului marin, de exemplu în uh, sprijinirea uh, ratificării Convenției ONU privind dreptul mărilor și oceanelor. De asemenea, în domeniul promovării conservării florei marine. Bineînțeles, avem nevoie de instrumentele financiare necesare pentru a atinge aceste obiective ambițioase. La toamnă, Comisia va propune un proiect de regulament pentru finanțarea uh, acestor politici în următorii doi ani. Propunem o sumă de 50 de milioane de euro pentru anii 2011 și 2012 și uh, folosind uh, sumele pe care le-am obținut deja pentru proiectele pilot și contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru ca acest regulament să intre în vigoare în 2011 și pentru a ne asigura că noua politică uh, maritimă integrată își va găsi locul uh, în următoarele perspective financiare. Domnule președinte, știu că activitatea acestei comisii este inspirată de un spirit al cooperării și împreună putem integra toate aceste politici, putem identifica sinergiile posibile și putem asigura coerența pe care o are ca obiectiv politica maritimă integrată. Speranța ne unește și acest lucru uh, și putem spune că de această dată, când spunem că suntem cu toți în aceeași barcă, uh, în acest domeniu al uh, mării, această zicală este mai, mai uh, adevărată ca niciodată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you for that. Mulțumesc, uh, domnul comisar. Așa cum am anticipat, avem o listă lungă de vorbitori. Vom începe cu doamna raportor, doamna Meissner. Vă rog, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnule comisar pentru această introducere. Am vorbit deja cu doamna Damanaki înainte și știm că avem aceeași părere în ceea ce privește politica maritimă integrată. Există 320.000 de kilometri de coastă în Europa, unde trăiește mai mult de 43% din populația Europei. Tendința este în creștere în acest punct de vedere mulți oameni se mută pe uh, coaste. 40% din PIB-ul Uniunii Europene se produce în zona de coastă. Și toate prognozele spun că există un potențial de creștere um, în această zonă de coastă. De aceea trebuie să ne gândim că schimburile comerciale ale Uniunii Europene din această zonă sunt uh, de asemenea foarte importante. De aceea cred că este foarte important și salut faptul că în urmă cu 5 ani, um, pe plan uh, european, a început să apară ideea integrării tuturor acestor uh, sectoare. Astfel, putem să vedem care sunt punctele comune pentru pentru viitor, de exemplu, construcții, în ceea ce privește construcția de vase, uh, turismul, um, protejarea coastelor, ecologia maritimă și așa mai departe, paza de coastă, cercetarea uh, marină uh, și toate acestea sunt influențate de schimbările climatice. În anumite zone sunt construite așa numite autostrăzi maritime și ar trebui construite și uh, parcuri eoliene offshore și în același timp uh, ferme uh, de pești. În anul 2005 um, s-a ajuns la concluzia că um, ne-am dat seama că nu a existat o coordonare mare în acest uh, domeniu. S-a, s-a amintit aici strategia uh, EU, UE 2020 și cred că ar trebui să avem o strategie comună și ar trebui să uh, avem un plan uh, comun din acest punct de vedere. Și acest lucru este uh, adevărat în ceea ce privește politica maritimă integrată. Uh, am auzit prea puține lucruri din partea oamenilor care sunt afectați în mod direct de aceste uh, discuții și ar trebui să uh, informăm opinia publică mai mult din acest punct de vedere. Știți că Comisia uh, pentru Transporturi a, a elaborat deja două uh, raporturi, o dată de domnul Picek cu care aș fi vorbit cu mare plăcere, însă acest lucru nu mai este uh, posibil. Înainte de a intra în uh, detalii, aș dori să amintesc o procedură cu care ne-am pus uh, de acord cu domnul președinte pe baza uh, regulului, regulamentului 15. Comisia noastră este responsabilă pentru acest uh, raport, însă și Comisia pentru Pescuit are un uh, rol foarte important. De aceea am uh, elaborat inițial un proiect de schiță pentru, pe marginea tuturor temelor, temelor generale și cred că toată lumea a fost de acord cu faptul că s-a vorbit prea puțin despre aspectele legate de pescuit. Uh, Până la urmă am, am ajuns la o poziție com- comună, uh, ceea ce de la început până la uh, paragraful 25. În mod conștient, uh, am procedat astfel decât domnul Fici și nu m-am referit la sectoare anume, ci am avut o abordare integrată. mi-am pus întrebarea cum pot fi uh, dezvoltate aceste sectoare economice foarte importante. există un, un, există un, un paragraf uh, referitor la transport, unul la uh, turism, altul uh, referitor la cercetare, însă nu există un capitol special dedicat tuturor acestor uh, domenii. De curând a fost uh, adoptat raportul domnului Van Dalen în ceea ce privește strategia în transportul, uh, în transportul maritim, unde se abordează diferite uh, aspecte și cred că în multe domenii deja avem multe rap- raporturi la care mă și refer în acest raport. Am plecat de la lucrurile care, au, care există deja, lucrurile care au fost anunțate în Cartea Albastră în anul 2007, de la lucrurile care au fost anunțate și lucrurile care există, ce lucruri au existat în pachetul anunțat de Comisie în anul 2008 și ce lucruri urmează să fie dezvoltate. Există mai multe um, cereri am cerut, de exemplu, datorită faptului că Europa are un uh, rol foarte important în ceea ce privește construcția de vase, dar și în ceea ce privește uh, domeniul uh, parcurilor eoliene offshore, am cerut așadar ca din partea Comisiei să există și să fie continuată o strategie maritimă integrată. Un alt aspect, um, în contextul catastrofei ecologice din Golful, uh, din Mexic, din Statele Unite, ne-am întrebat cum ar putea reacționa Europa pentru a preveni o asemenea catastrofă. Am cerut apoi să existe mijloace uh, financiare pentru politica maritimă și doamna uh, comisar a, spus că dorește să există 40 de milioane de euro pentru 2 ani. Uh, și uh, m-am întrebat dacă ar fi bine să existe un uh, fond uh, destinat special zonelor de coastă. În ceea ce privește guvernanța, acesta este un aspect al strategiei maritime. Toate statele membre, dar și Comisia, um, trebuie să folosească um, structurile care există sau să creeze noi structuri dacă este nevoie. Pot fi numite exemple uh, foarte bune unde lucrurile funcționează foarte bine în anumite state membre. Există uneori un. Uh, avem nevoie de un concept care uh, există deja uh, în unele state membre. Trebuie să spun că în timpul uh, elaborării uh, raportului uh, mi-a plăcut foarte mult rețeaua de clustere europene, unde lucrurile funcționează foarte bine. În acest cadru se întâlnesc actorii din domeniul respectiv și are loc un schimb de opinii referitor la lucrurile care funcționează bine, de exemplu. Doamna comisar a vorbit despre uh, diferitele strategii. Există deja strategia referitoare la Marea Baltică, se discută despre o strategie legată de Marea uh, Nordului. Trebuie să vedem, uh, trebuie să încercăm să implementăm aceste strategii, deoarece, după părerea mea, este vorba de o strategie din care toată lumea are de câștigat. Marea Mediterană reprezintă un caz special. Există uh, diferite drepturi suverane în, acest, în Marea Mediterană și această problemă încă nu a fost rezolvată și ar trebui să încercăm să o rezolvăm. Se poate rezolva această uh, problemă pe baza Convenției Națiunilor uh, Unite. Cred că este bine să ne gândim ce zonă a mării pentru ce scopuri trebuie folosită și de aceea cred că avem nevoie de o directivă pentru, din acest punct de vedere. Am cerut comisiei ca până în anul 2011 să elaboreze o asemenea directivă. Doamna comisar, ați vorbit și despre faptul că avem nevoie de dată pentru supravegherea maritimă. Ne întrebăm cum, po- cum pot cum putem schimba date pentru a fi cât mai eficienți din acest punct de vedere. Se pune și întrebarea dacă avem nevoie de mai multe uh, surse financiare pentru a crea asemenea uh, platformă. În ceea ce privește paza de coastă, în uh, Germania există deja o dezbatere din acest punct de vedere. Domnul Ficek a amintit deja faptul că Comisia Uh, și-a dorit să creeze un uh, studiu uh, în ceea ce privește coordonarea între diferitele paze de coastă din statele membre și cred că ar trebui să continuăm pe această linie. Și în concluzie, am amintit domenii care există și care trebuie integrate în această politică maritimă integrată trans- strategia Uniunii Europene referitoare la transportul maritim până în 2011, avem nevoie de, o, de nave mai noi și putem astfel să ne uh, îmbunătățim uh, tradiția bogată care există deja în Europa. Avem nevoie de o strategie pentru un uh, turism durabil Cercetarea reprezintă o bază pentru toate domeniile, de exemplu în domeniul uh, parcurilor uh, eoliene sau în domeniul construcției de vase. Cred că um, rețeaua de date de care avem uh, nevoie pentru a face progrese în domeniul cercetării este una foarte importantă. Așadar, ați văzut, este vorba de un raport mare care cuprinde foarte multe aspecte și care uh, influențează activitățile economice din toate domeniile și, desigur, de exemplu, transportul și turismul. Vă mulțumesc. Am uitat un lucru. Uh, la sfârșitul raportului meu există câteva întrebări și am făcut acest uh, lucru, mi-am dorit să fac acest lucru pentru a vedea dacă Uh, Parlamentul este de părere că această abordare este una bună sau nu. Dorim să vedem dacă, într-adevăr, Comisia este uh, dispusă să facă tot ceea ce trebuie pentru a uh, dezvolta mai mult acest domeniu. Vă mulțumesc, doamna Meissner. Da, avem uh, foarte multe cuvinte. Interoperabilitate, intermodalitate sunt uh, <clears throat> lucruri uh, pe care le cunoaștem. Din partea PPE acum, domnul Gluțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Urez la rândul meu bun venit, doamnei Damanachi. Am ascultat cu mult interes intervenția dânsei. A spus că nu dorește să împiedice Uh, să, se, uh, uh, să interfereze cu competența colegilor din comisie, dar trebuie să admitem că turismul și transportul sunt două elemente esențiale ale politicii maritime integrate. Această politică este ceva nou pentru Europa, este un lucru foarte complex care a schimbat deja felul în care vedem marea și provocările legate de aceasta și care a influențat felul în care noi căutăm soluțiile cele mai eficiente la toate problemele legate de mediul marin, de economia maritimă, siguranța transportului și așa mai departe. Politica maritimă integrantă este un uh, obiectiv foarte ambițios și aici, la Parlament, trebuie să ne dovedim și noi ambițioși uh, în legătură cu acest obiectiv și de aceea avem uh, câteva propuneri și cerințe la adresa Comisiei și a statelor membre. Propria mea țară, Grecia, este una prin excelență maritimă și uh, trebuie să vă spun că, din păcate, unele uh, state membre nu reacționează corespunzător pentru uh, îndeplinirea obiectivelor fixate de politica maritimă integrată. Prima prioritate a raportului pe care îl discutăm astăzi este tocmai aceea de a pune accentul pe cooperare ar trebui să facem presiune asupra statelor membre și Comisiei pentru a le uh, încuraja să fie mai active și să pună mai repede în aplicare măsurile politicii maritime integrate. Ar trebui să ne fixăm uh, o, obiective mai concrete. Trebuie să spunem, doamnă comisar, că nu am înregistrat suficiente progrese și mai sunt uh, foarte multe de făcut până vom ajunge la o guvernanță maritimă eficientă. De aceea, doamna Messner, uh, doamna raportoare, spune că trebuie făcută o evaluare a calității și a eficienței structurilor de guvernanță din statele membre, dar și în sânul uh, Comisiei și la nivelul regiunilor statele membre au datoria de a defini cât mai repede și de a crea cât mai rapid uh, instituțiile, uh, persoane de contact pentru uh, punerea în aplicare a politicii maritime integrate. Majoritatea statelor membre trage de timp în Uh, crearea acestei instituții și acest lucru este stânjenitor. Marea Mediterană are uh, un caracter propriu din punct de vedere economic. Uh, știm că 30% din comerțul maritim are loc în uh, Mediterană, însă problema de rezolvat uh, este aceea a unei uh, administrări mai eficiente a activității economice din această zonă. Nu toate statele din bazinul mediteran au uh, ratificat Convenția ONU privind dreptul maritim și acest lucru constituie o frână importantă în uh, calea punerii în aplicare a politicii integrate, pentru că nu am reușit să delimităm zonele maritime. O bună parte din uh, Mediterana constituie un fel de țară a nimănui, unde nu se pot aplica aceste măsuri ale politicii integrate. Iar în ceea ce privește supravegherea, Comisia, așa cum ați spus, trebuie să prezinte o foaie de parcurs pentru aplicarea măsurilor în statele membre. S-ar putea să nu fie suficient. Ar trebui poate ca Comisia să înceapă să lucreze la elaborarea unui cadru juridic care să permită unificarea supravegherii maritime. Pentru că se ridică foarte multe probleme din punct de vedere eh, juridic, mai ales în ceea ce privește schimbul de informații. Am să închei, doamnă comisar, făcând uh, câteva uh, remarci, observații la adresa raportului doamnei Messner. Am fi dorit ca acesta să fie un pic mai ambițios uh, în unele aspecte. Am fi dorit, de exemplu, să se vorbească despre turism cu mai multă insistență, despre turismul din zonele de coastă, Știm că tratatul de la Lisabona pune bazele juridice ale dezvoltării unui uh, turism integrat european. Ar trebui să profităm de acest lucru și să uh, menționăm în acest raport turismul de coastă și turismul maritim. Apoi o altă observație în ceea ce privește cercetarea și sectorul energiei este foarte important, mai ales în ceea ce privește energiile regenerabile, parcurile eoliene maritime reprezintă un sector asupra căruia ar trebui să insistăm. În ceea ce privește resursele de energie regenerabile, aș, nu mă pot opri uh, din a evoca tragedia petrecută în Golful Mexic, Aș vrea să pot spune că am tras niște concluzii, niște învățăminte din această criză. Cred că ar trebui să vedem ce putem face, pentru că aceasta poate fi și o experiență utilă. Probabil că ar trebui ca dumneavoastră sau colegii noastre să contactați autoritățile americane și să cereți informații în legătură cu problemele întâmpinate și în legătură cu măsurile uh, care ar fi trebuit uh, luate pentru a preveni acest uh, tip de situație. Și sigur că Europa a progresat foarte mult, există pachetul RICA, dar nu este suficient. Voi încheia, domnule președinte, văd că agitați ciocănelul, dar Sper că mai dați câteva secunde. perspectivele financiare 2013-2020 a trebuit să se refere la integrarea politicilor uh, maritime în uh, legătură cu regiunile uh, de coastă. Noi, ca și Grecia, avem o sensibilitate specială legată de acest domeniu. Doamna Țicău. Că, domnule președinte, vreau și o să o felicit pe doamna raportor și să mulțumesc uh, doamnei comisar Damanachi pentru prezența domniei sale. Uh, voi vorbi în numele colegului uh, meu, întrucât dânsul, domnul Knut Fleckenstein, întrucât dânsul nu a putut ă, participa astăzi și este shadow raportor din partea grupului SND. Ă, voi folosi limba engleză pentru a reda ă, cu precizie ceea ce mi-a sugerat domnul Knut. Dear colleagues, dear... Dragi colegi, stimată doamnă raportor, mulțumesc mult pentru evaluarea progresului politicii maritime integrate. În general, socialiștii sprijină politica maritimă integrată, așa cum o face și doamna raportor, și sprijinim și o mică schimbare în abordarea acestei teme. Așa cum a spus doamna raportor, trebuie să ne concentrăm mai mult pe guvernanță și pe structurile administrative decât uh, pe detaliile din anumite sectoare pentru a ne asigura că toate măsurile luate de Uniunea Europeană vor fi implementate corect uh, și cu mai bună coordonare mm, în ceea ce privește strategia maritimă pentru 2018, care uh, are tot felul de detalii, cred că o abordare mai integrată pentru acest raport este direcția cea bună. Trebuie să spun câteva lucruri despre legăturile între structurile guvernamentale și politica maritimă integrată. Dacă um, vedem ce se întâmplă în Statele Unite cu uh, catastrofa petrolieră, vedem că uh, putem să ne facem probleme mari. Doamna Meissner spune la articolul 4 că Comisia trebuie să tragă învățăminte din această catastrofă. Socialiștii sprijină această afirmație și considerăm că în Uniunea Europeană trebuie să clarificăm această problemă cât de repede. So, from SN... Deci, socialiștii Mulțumesc, domnule raportor, pentru acest articol, dar consideră că Comisia trebuie să abordeze în detalii această uh, situație. Care este situația în Uniunea Europeană? Avem planuri dacă se întâmplă un lucru similar în Uniunea Europeană? Este sigură exploatarea uh, resurselor de petrol submarine? Uh, deci, Trebuie să examinăm situația și în cadrul politicii maritime integrate. În al doilea rând, socialiștii sprijină articolul 28. E vorba de un program de renuire a flotei care va oferi diverse beneficii în mai multe secțiuni ale politicii maritime integrate. Mai multă siguranță, mai multă perform- o mai bună performanță din punct de vedere ecologic și sprijinirea industriei producătoare de nave. În plus, uh, trebuie să vedem cum EMSA se poate implica în această politică maritimă integrată. Consider că există noi oportunități în care agenția poate să implica, uh, să se implice în mod mai eficient. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Din câte am înțeles, votul va avea loc în septembrie, deci mai avem puțin timp pentru a discuta. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Tica. Pascual. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bienvenido. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, bine ați venit în comisia noastră. În cadrul audierilor dumneavoastră am avut uh, anumite uh, îndoieli legate de domeniul dumneavoastră de responsabilitate. Pe atunci nu ați putut uh, explica foarte clar um, ce domeniu va avea uh, mandatul dumneavoastră. Acum se pare însă că um, doamna comisar este, este responsabilă pentru transportul maritim. Nu știu dacă vor, exist, vor exista conflicte cu responsabilitățile domnului Calas, de exemplu. Uh, Ați afirmat că nu vor apărea greutăți uh, din acest punct de vedere, însă um, cred că este o situație uh, complicată în ceea ce privește împărțirea uh, mandatelor. Și acest lucru a devenit clar în raportul de astăzi. Acest uh, raport trebuie privit în cadrul articolului 15 uh, al regulamentului. Așadar, acest uh, raport trebuie să se refere la transport. Însă, sunt amintite și alte lucruri despre care ne întrebăm dacă, într-adevăr, acestea se află în domeniul nostru de responsabilitate sau nu. Nu ne dorim să se spună că ne depășim competențele. În raport, la punctul 26, se, se face referire la responsabilitățile comisiei din acest punct de vedere. Dacă într-adevăr este așa că politica maritim, maritimă integrată cuprinde toate, atunci ar trebui să ne ocupăm de mai multe teme decât o facem în acest moment. și aș dori să-mi exprim uh, părerea mea pe marginea acestei teme. Dacă abordăm atâtea uh, teme, atunci uh, cred că chiar trebuie să facem acest lucru mai serios. Nu ar trebui să vorbim doar de catastrofa ecologică din, golf, din Golful Mexic. S-au amintit deja dificultățile care există în zona Mării Mediterane. Așadar, cred că uh, trebuie să analizăm dacă lucrurile pe care le discutăm aici uh, se află în domeniul nostru de competență. Există întrebări foarte uh, interesante și, după cum a spus doamna raportare, poate putem să ne ocupăm chiar de mai multe teme. Așadar, ne pregătim să aducem uh, propuneri de înnoieri, de, de înnoiri. Vă mulțumesc. Am un nume pe listă pentru a doua oară. Uh, nu știu dacă avem timp pentru acest lucru. Îi mulțumesc, doamne Țicău, că am, a vorbit pentru doamna Fleckenstein și dânsa va, vorbi, va putea vorbi uh, pentru sine. să cei care sunt de doar pe listă vor uh, veni apoi. Următorul este domnul Daneli. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și doamnei raportoare și doamnei și doamnei comisar pentru cooperarea cu comisia noastră. Să nu uităm că doamna Damanaki este originară din insula Creta, deci cunoaște foarte de aproape problemele create de activitatea umană în zonele de coastă sau în zonele maritime, deci este foarte conștientă de necesitatea adoptării unei politici maritime integrate pentru Uniunea Europeană. Măsurile propuse includ uh, o mare parte dintre activitățile legate de mediul marin, chiar dacă uneori acestea riscă să aibă consecințe contradictorii. Cred că această politică integrată ne dă posibilitatea de a consolida dezvoltarea durabilă în această uh, zonă și să încurajăm schimburi de informații, ținând cont de caracterul specific al diverselor zone maritime, Baltica sau Mediterana urmărim uh, foarte îndeaproape punerea în aplicare a acestei inițiative. Pentru ca politica maritimă integrată să se bucure de succes, trebuie uh, prevăzute măsuri intersectoriale sau transsectoriale uh, cum ar fi guvernanța maritimă la care se referea doamna comisar. Trebuie să ne gândim la exploatarea din ce în ce mai uh, intensivă a resurselor marine și la utilizarea resurselor uh, de energie regenerabilă. <clears throat> Trebuie să ne aplecăm și asupra impactului activității umane asupra mediului marin și maritim. Este absolut necesar să coordonăm toate aceste acțiuni, coordonare care în prezent lipsește cu desăvârșire. Toate măsurile europene uh, referitoare la mediul maritim ar putea să contribuie la o dezvoltare durabilă, cu condiția ca instituțiile europene și guvernele statelor membre, întreprinderile și, și uh, companiile particulare să contribuie la punerea în aplicare a acestor măsuri. Aș vrea să întreb pe doamna comisar prin ce mijloace își propune Comisia să consolideze guvernanța maritimă cum va eh, implica toate părțile implicate în acest eh, proces de guvernanță, mai ales când eh, se constată o lipsă de entuziasm din partea autorităților naționale. Mulțumesc, doamna Mitbau. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar pentru explicațiile date. Mulțumesc uh, și doamnei Meissner pentru raportul său. Din punct de vedere general, sunt absolut de acord cu ideea ca politica maritimă să fie integrată, pentru că e vorba de transporturi, de mediu, de pescuit, de energie, de industrie, de cercetare și, până la urmă, toate aceste elemente sunt legate unele cu altele unul dintre aspectele pe care le-ați menționat, și anume inovarea, este important de asemenea, pentru că în această perioadă de criză economică, în cadrul strategiei 2020, unul dintre aspectele care a fost subliniate în mod deosebit este tocmai inovarea. Și în uh, domeniul politicilor maritime, nu putem să uităm inovarea. Dar trebuie să ne punem întrebări, să evaluăm situația mai întâi. Suntem cu adevărat capabili să adoptăm un document în care să se vorbească despre politică maritimă integrată, care să fie cu adevărat util? Am puține speranțe. Sunt în uh, Parlament de mai puțin de un an, dar uh, deja mă surprinde faptul că adoptăm tot felul de documente, dar rare ori reușim să identificăm în acestea aspecte concrete care să fie suficient de concrete pentru ca cetățeanul să simtă rezultatele muncii noastre. Deci, în contextul crizei și al strategiei 2020, Trebuie să facem eforturi pentru ca efectele măsurilor pe care le adoptăm să fie mai evidente, mai rapid. Ați insistat pe nevoia unui studiu pentru a evalua posibilitățile de creare de locuri de muncă uh, și de îmbunătățire a administrației uh, în care, care suferă de pe urma restructurărilor, fie în domeniul uh, pescuitului, fie pe uh, șantierele de, uh, de construcție de nave. Mă întreb, cum putem uh, crea noi locuri de muncă în domeniul maritim, în domeniul energiilor regenerabile sau în domeniul cercetării în legătură cu diferite aspecte tehnologice. Întrebarea mea este, spuneți că acest raport va, rezultatele acestui raport vor fi disponibile în 2012, dar în sectoarele în domeniul de coastă. Aceste măsuri se vor reflecta rapid în politici. Există resurse bugetare, de exemplu, pentru a permite acest lucru. Pe de altă parte, aș vrea să știu în comisie, comisarii care au influență în acest domeniu vor putea cădea de acord în legătură cu un document? Documentul Comisiei în legătură cu o politică maritimă integrată este sprijinit de diferiții comisari care se ocupă de aceste diferite aspecte? Pe de altă parte, aș dori să vă rog foarte mult să faceți uh, eforturi pentru uh, a implica regiunile în această politică, pentru că ele au un cuvânt de spus și dacă nu reușim să le cooptăm în această politică europeană, să cooptăm administrația locală, cu siguranță nu vom putea lua deciziile cele mai bune, nu vom putea gestiona corect această politică. Multe regiuni au uh, făcut pași înainte mult mai importanți decât statele membre în acest domeniu. De aceea sunt absolut de acord că e nevoie de schimb de informații, de bune practici pentru a nu lua lucrurile de la zero de fiecare dată și pentru a vedea dacă se pot promova și noi abordări la nivel european. Și un ultim aspect. Aș dori să mă refer la chestiunile legate de securitate în cadrul acestei politici integrate. Ați, uh, v-ați referit pe scurt la aceste aspecte, dar în document nu am văzut nicio referire la chestiunile legate de securitate. Și cred că și securitatea trebuie să fie inclusă în această politică integrată, pentru că unele nave pescuiesc uh, în uh, apele unor state terțe, care beneficiază de protecție specifică în momentul de față și cred că deci și alte elemente sunt uh, importante și trebuie incluse. Cred că e nevoie ca în acest document să se includă și aspecte legate de securitatea transporturilor maritime. Sunteți de acord cu asta? În fine, cred că trebuie să se îmbunătățească coordonarea mai întâi între noi, dar și în cadrul comisiei. Trebuie să vă asigurați că în cadrul comisiei sunteți de acord cu modul în care definiți această politică integrată și astfel și noi în Parlament și la nivelul statelor membre se va putea lucra mai eficient și se va putea se vor putea aplica proiecte integrate în domeniul uh, maritim. Altfel, în Parlament vom tot discuta, vom tot dezbate în Parlament sau în statele membre, dar nu vom obține rezultate concrete. Și nu este acesta momentul pentru a pierde vremea. Este momentul pentru a construi împreună și de aceea trebuie să se facă un efort coordonat și acest document poate servi de model în Europa și în lume și astfel trebuie pe această bază să mergem înainte. Trebuie să creăm un proiect, un model european și să nu ne pierdem în conflicte uh, între comisari. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Taylor are cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, stimați deputați, este prima uh, ședință la care particip uh, în uh, Comisia pentru Transporturi și dumneavoastră sunteți nouă în această sală, dar și eu, pentru că sunt în Parlament doar de trei săptămâni, dar vreau să particip în mod constructiv la munca acestei comisii. Grupul meu uh, sprijină uh, aceste eforturi ale dumneavoastră și consideră că politica maritimă integrată uh, este um, binevenită și considerăm și noi că e nevoie de strategii și măsuri specifice pentru a răspunde nevoilor diferitelor bazine maritime și ale subregiunilor. Și doamna comisar a menționat și dânsa acest aspect. Dar am și câteva sugestii care sperăm că vor adăuga robustețe raportului. E vorba de durabilitate, care trebuie uh, să fie un liant între diferitele elemente ale politicii maritime integrate. În legătură cu aliniatul 4, în care se vorbește despre catastrofa petrolieră din Golful Mexicului, noi am dori ca formularea să fie mult mai fermă. De exemplu, cerem Comisiei să identifice toate golurile legislative la nivel european și al statelor membre cu obiectivul prevenirii unui astfel de dezastru, repetării unui astfel de dezastru. De asemenea, întreb Comisia ce uh, propune în domeniul securității platformelor petroliere. Există noi proiecte de legislație în acest domeniu și când uh, va anunța uh, Comisia astfel de propuneri legislative? Și având în vedere această nevoie de protecție eficiente, considerăm că la paragrafele 18 și 19 trebuie să se adauge recunoașterea nevoii identificării zonelor marine sensibile, care ar trebui să fie protejate în mod deosebit, supravegheate în mod deosebit și uh, să se interzică navelor periculoase să intre în aceste zone legătură cu aliniatul 27, considerăm că uh, protecția mediului trebuie să aibă un rol mai proeminent și cred, considerăm că transporturile maritime trebuie să fie incluse în sistemul de schimb de cote de emisii și în obiectivele UE uh, 2020. La aliniatul 17, trebuie să se consolideze apelul pentru um, producerea de energie regenerabile, um, energie solară, eoliană și mareomotrice. Și uh, trebuie să promovăm uh, și generatoarele uh, sau producerea de energie uh, electrică chiar pe vapoare. Și um, Astfel se poate răspunde și la, uh, la nevoile menționate în aliniatul 30. Uh, deci, în fine, considerăm și noi că trebuie să se promoveze turismul durabil și acesta trebuie integrat cu uh, principiul protecției naturii, protecției mediului în, de, în zonele de coastă. Și, doamnă, domnule președinte, eu am trăit toată uh, viața într-o zonă de coastă, în Anglia, și de aceea sprijin din inima această um, politică. Mulțumesc, domn- Mulțumesc, domnule Taylor, și doresc să vă felicit pentru discursul dumneavoastră uh, în această comisie de transport. Poate unii uh, colegi nu au uh, înțeles uh, ceea ce a spus, însă eu am înțeles acest lucru. Următorul este domnul Calcio. Grazie, președinte. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Eu doresc să menționez două aspecte în legătură cu care am dubii. Mai întâi calendarul, doamnă comisar. Ați menționat date anul 2011, jumătatea anului 2011, anul 2012 și eu cred că mm, trebuie să așteptăm prea mult pentru a încerca să coordonăm acest proiect integrat. Și a doua chestiune este legată de creșterea economică. Când vorbiți despre creștere în acest domeniu uh, al politicilor maritime, după cum a spus colega Meissner, 50% uh, din uh, PIB este vizat aici și de aceea cred că această creștere cum aveți de gând uh, să o dezvoltați, să o promovați? Pentru că doamna Meissner a vorbit despre un fond pentru zonele de coaste. Aceasta este o idee dar uh, ea poate fi promovată printr-un uh, instrument uh, financiar ad hoc sau aveți de gând să găsiți alte resurse mai importante din punct de vedere financiar și vă rog să ne precizați cum aveți de gând să sprijiniți aceste politici, pentru că pentru ocuparea forței de muncă și pentru economie trăim uh, momente critice și atât în ceea ce privește uh, termenele cât și pentru uh, aplicarea unor inițiative concrete, timpul este foarte important și raportul și, uh, de asemenea, regulamentul uh, pentru pescuit care a intrat în vigoare a creat probleme zonelor de coaste. Chiar dacă nu este acesta de um, obiectul activității noastre în mod concret, cred că trebuie să ținem cont și de acest act legislativ. Deci, în această strategie și această programare, vă rog să țineți cont de aceste aspecte și dacă puteți să ne dați explicații suplimentare, v-aș mulțumi mult. Sender. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul aia, Sender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să, mulțum- să mulțumesc și eu doamnei comisar și doamnei uh, Meissner, desigur. Aș avea o întrebare legată de aspectele sociale. Acest aspect, după părerea mea, este un domeniu foarte important chiar și, și pentru cetățeni. Întrebarea este um, cât de departe am ajuns, uh, de exemplu, în ceea ce privește drepturile pasagerilor. Uh, am uh, colaborat cu Consiliul și cu Comisia, însă consider că este doar un prim pas această colaborare. Acest domeniu poate fi îmbunătățit din uh, multe puncte de vedere. În ceea ce privește, de exemplu, infrastructura pentru uh, pasageri. Apoi, în ceea ce privește profesiile. Și în acest domeniu există din ce în ce mai multe uh, probleme uh, și în ceea ce privește uh, modernizarea și uh, participarea, mai ales tinerilor din Europa. Așadar, ce se face? Există proiecte speciale din uh, acest punct de vedere. Uh, și cred că ar trebui uh, efectuate mai multe acțiuni care să fie mai uh, vizibile. În ceea ce privește um, um, zonele uh, din uh, extremitățile Europei, există uh, aceste zone au relații speciale cu Roma și cu Marea și mă întreb dacă există măsuri speciale pentru aceste zone. Apoi um, este și uh, problema uh, tradi- tradiției uh, dispărute. A existat câteva cazuri recente aici, în, în Spania, de exemplu, și în ceea ce privește um, finanțarea, Doresc să, uh, să întreb care este situația cu transportul uh, mari, maritim și mi-aș dori ca acest domeniu să fie mai important uh, în, din punct de vedere bugetar. Desigur, vă sprijinim din acest punct de vedere, însă aș dori să întreb care sunt posibilitățile de mărire acestor resurse financiare. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Țicău. Uh, foarte pe scurt uh, vreau să... Yes. Uh, vreau să menționez faptul că termenul precizat de doamna Meissner la articolul 3 și anume faptul că se cere Comisiei să vină cu până la sfârșitul anului 2013 cu o strategie cross-sectorială pentru dezvoltarea sustenabilă a regiunilor de coastă și a sectoarelor maritime, cred că este cam târziu și aș propune să fie uh, nu mai târziu de mijlocul anului 2011 și spun acest lucru întrucât uh, Uh, și Parlamentul European și-a înființat o nouă comisie privind viitoarea perspectivă financiară cu, mandatul ca, cu un mandat ce începe în iulie anul acesta și se va termina în iulie anul viitor și va pune bazele viitoarei perspective financiare. De aceea cred că ar fi util ca o astfel de strategie uh, Uh, să fie gata măcar în draft până la mijlocul anului 2011 pentru a putea fi luată în calcul la viitoarea politică de coeziune și de viitoarea perspectivă financiară. Uh, evident, aici uh, putem discuta și de utilizarea fondurilor structurale, fie pentru turism, fie pentru dezvoltare regională. Uh, și aici articolul 23 a doamnei Meissner uh, este um, extrem de util. Uh, ultimul lucru pe care aș vrea să-l menționez este um, o rugăminte și aceea ca atunci când se realizează un proiect ce vizează transportul submarin de hidrocarburi, acesta să se realizeze doar după ce se efectuează o, evaluare de impact asupra mediului. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Tica. Vă mulțumesc, domnul Țicău. Acum, domnul Comusaki. Ați, uh, v-ați exprimat dorința de a vorbi din nou. Avem uh, timp la dispoziție, însă sper că nu veți vorbi la fel de mult ca uh, prima dată. Să dar aveți cuvântul. Da, un discurs nu poate fi uh, repetat în totalitate totalitate, domnule președinte, aș, am dorit să spun doar următorul lucru. Dorința noastră este să sprijinim această politică maritimă integrată și am început acest lucru deja în urmă cu câțiva ani. Această politică deja uh, este de la sine înțeles și cred că am vorbit foarte repede, dar vă mulțumesc. Uh, a treia oară mm, probabil nu veți mai primi cuvântul totuși. Doamna comisar, aș dori să adaug și eu câteva cuvinte. Cred că toată lumea uh, sprijină abordarea politicii maritime integrate. Nu este un uh, lucru nou din uh, punctul de vedere al Comisiei, este un lucru care a fost reafirmat au fost uh, făcute anumite lucruri în acest punct de uh, vedere. Existat două raporturi ale domnului Picic, însă există o uh, problemă. Dacă este să vedem cine este responsabil uh, în Parlament pentru a duce lucrurile înainte și aici încerc să fiu, uh, să mă exprim în mod diplomat, am avut discuții cu Comisia din Pescuit în ceea ce privește competențele uh, în această politică. Cred că este dreptul meu, în calitate de președinte al Comisiei, să afirm care, su- care sunt drepturile noastre din punctul de vedere uh, Eh, al Comisiei de Transport, politica eh, maritimă se află în competențele acestei comisii. În ceea ce privește lucrurile care se scot din mare, pescuitul, într-adevăr, situația este diferită. Știu că catastrofa din eh, Golful Mexic este prezentă peste tot în mass media Și aș dori să reamintesc membrilor acestor comisii că platformele uh, petroliere nu se află în, com- în competența Comisiei de Transport, ci în competența Comisiei de uh, Industrii și la fel este cazul cu industria um, uh, constructoare de nave. și, uh, de asemenea, condițiile de muncă se află în competența Comisiei uh, de lucru. Desigur, trebuie să ne, ne dorim să ne lărcim uh, domeniul de, de competență și probabil că și uh, celelalte comisii își, uh, își doresc acest lucru. Desigur, este bine să, uh, să fie amintite aspectele legate de mediul înconjurător, aspectele legate de uh, siguranță și așa mai departe. Și de asemenea trebuie amintită și cooperarea între statele membre, deoarece nu sunt convins că, că această cooperare în domeniul maritim este atât de înaintată cât ar putea fi. deoarece um, mulți consideră că apele lor teritoriale, în apele lor teritoriale ei sunt responsabili și de aceea cred că uh, din partea Comisiei ar trebui să vină o încercare de a depăși aceste uh, granițe în ceea ce privește transportul maritim. Am spus că ceea ce se întâmplă în Golful Mexic Uh, este un lucru foarte actual. Există însă și alte lucruri uh, pe care nu ar trebui să le uităm. De exemplu, impactul asupra mediului înconjurător. Există deja un uh, sistem prin care sunt urmărite navele care deversează lucruri în mare, de exemplu. Există apoi problema legată de uh, piraterie. În urmă cu șase luni, pirateria era cel mai uh, important lucru și se, în Parlament se cerau uh, măsuri în ce privește pirateria. Acum cerem uh, măsuri legate de platformele petrol, petroliere. Așadar, cred că uh, nu trebuie să uităm de um, lucrurile care s-au întâmplat în trecut și trebuie să uh, păstrăm presiunea asupra și, și asupra acestor uh, aspecte. Nu ar trebui să uităm, de exemplu, de condițiile catastrofale din uh, Bangladesh când se scufundă un, un vas, de exemplu. Cred că Uh, este această politică maritimă integrată cuprinde foarte multe aspecte și nu ar trebui să uităm acest lucru pentru a progresa. Cred că în Europa există potențial nu doar în ceea ce privește construcția de vase și aș dori ca doamna Meissner să se uh, să consideră aceste aspecte. Însă uh, și în ceea ce privește retragerea acestor vase, um, ar trebui să se facă într-un mod uh, uh durabil. Doamna Ayala Send a, a tras atenția asupra unui alt uh, aspect uh, dificil Știu că și comisia din, uh, din care se ocupă de uh, locurile de muncă uh, se ocupă de aspectul marinarilor care sunt angajați în afara Uniunii Europene. Și cred că trebuie să avem o abordare mai structurată în ceea ce privește uh, angajările din acest uh, domeniu. Și uh, mă, mă voi referi uh, în acest context și la uh, Croația, deoarece se pare că în zilele noastre pe toate navele există un capitan din Croația. Problema se uh, regăsește însă la nivelul marinarilor uh, simpli și Problema este de cum reușim să uh, convingem mai mulți cetățeni din Uniunea Europeană să uh, lucreze în acest uh, domeniu. Eu vin din, dintr-o zonă apropiată de Liverpool, unde există o, exista o tradiție maritimă importantă, care acum însă, din păcate, a dispărut. Da, mi-a plăcut intervenția domnului uh, Cumuțacos. Nu sunt, uh, nu sunt foarte sigur în ceea ce privește uh, dezvoltarea turismului în zonele de coastă. Doamna comisar vine din Creta, o zonă foarte importantă pentru turism. Însă eu nu sunt atât de sigur că ar trebui să dezvoltăm foarte mult uh, turismul în zonele de coastă. Mi-aduc aminte însă de faptul că am, că am spus deja că ar trebui să dezvoltăm un uh, plan de dezvoltare a turismului care să fie mai um, durabil, ceea ce înseamnă dezvoltarea turismului în alte zone, în afara uh, uh plajelor și uh, a munților. Și aceasta deoarece până acum politica turistică în Europa s-a concentrat pe munți și pe plaje. Multe probleme au apărut datorită dezvoltării prea mari a zonelor de coastă. Nu, ar trebui, nu spun că ar trebui să ignorăm aceste, această evoluție, însă Ceea ce afirm este că trebuie să analizăm forme de turism mai uh, durabile. Am folosit uh, exemplul uh, um, patrimoniului cultural și alte exemple. În ceea ce privește statutul special pentru Mediterana, cred că ar trebui să existe un statut special pentru toate apele Uniunii Europene. Cred că, uh, de exemplu, doamna Țicău ne-ar putea explica uh, foarte frumos de ce Marea Neagră uh, ar trebui să aibă un statut special și eu aș putea să vă explic de ce Marea Irlandei este foarte importantă. Cred că cred însă că trebuie să analizăm politica maritimă a, în întregimea apelor Uniunii Europene. și cred că suntem pe uh, drumul bun din acest punct de vedere. Aș dori să pun o întrebare, doamnei comisar. Nu știu care este rolul uh, Uniunii Europene în cadrul Organizației Maritime Internaționale. Nu știu care este statutul Uniunii Europene uh, Cred că uh, statele membre își doresc în continuare să rămână uh, părți integrate a acestei uh, organizații. Însă dacă ne dorim o politică maritimă integrată a Uniunii Europene, trebuie să definim clar care este rolul Uniunii Europene în această organizație internațională care implementează această politică. Așadar, M-ar interesa părerea dumneavoastră și vă mulțumesc. Intenția mea a fost să, um, ca uh, doamna comisar să răspundă tuturor întrebărilor puse și apoi dumneavoastră să aveți comentarii. Aveți cuvântul, doamna comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Sigur, eu nu sunt atât de ambițios încât să încerc să răspund la toate întrebările, dar mă voi strădui. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc tuturor acum puțin greacă. Vreau să vă mulțumesc, uh, cum spuneam, pentru dezbaterea foarte constructivă, productivă pe care tocmai am avut-o. Politica maritimă integrată este o politică nouă <clears throat> și, cum uh, spunea și domnul președinte, cum uh, a spus cu amabilitate și domnul Comunțacos, nu putem decide acum în privința necesității acestei politici. Această necesitate a fost deja <clears throat> constatată la nivelul Consiliului și a Comisiei, iar Consiliul a mai spus în plus că este nevoie de o politică maritimă integrată și de exploatarea avantajelor care vor decurge din această politică integrată pentru toate statele membre. Spun asta pentru a răspunde domnului Pascual la audierea mea am abordat deja această problemă și uh, am uh, reacționat atunci. Vreau să-i amintesc că nu sunt uh, comisar pentru pescuit, ci sunt uh, responsabilă cu politica maritimă și pescuitul și sunt hotărâtă să-mi duc până la capăt mandatul. Am fost atunci criticată, inclusiv de dumneavoastră, la ultimul consiliu al uh, ministrilor uh, însărcinați cu afaceri generale, am fost criticat uh, în legătură cu activitatea mea pentru promovarea politicii maritime integrate. Sunt de acord cu dumneavoastră că lucrurile pot uh, fi destul de confuze, dar nu e vorba de confuzie atunci când ne referim la coordonare între domeniile noastre de responsabilitate. Și aș vrea să vă spun că raportul doamnei Messner este un exemplu uh, excelent uh, de uh, coordonare, de lucru în echipă. Este important, așa cum spunea doamna Mesner, să avem o abordare integrată și să luăm în considerare toate aspectele la modul intersectorial. Înainte de a ne pune întrebarea cine răspunde de ce, trebuie să uh, punem pe primul plan colaborarea. Și vreau să vă spun că în ceea ce privește uh, progresele înregistrate de această politică maritimă integrată, avem uh, deja la activ discuții cu mai mulți comisari, cu domnul Tajani, cu domnul Calas, cu toți comisarii și încercăm să, să ajungem la un efort comun. Sper că același lucru se va întâmpla la nivelul comisiilor uh, noastre parlamentare, iar uh, domnul președinte al comisiei dumneavoastră mi-a uh, facilitat sarcina prin ultima sa intervenție. În ceea ce privește problema guvernanței, eh, sunt mulțumită să văd că toată lumea manifestă interes față de această problemă. Sunt de acord cu preocupările exprimate aici de mai mulți vorbitori și sper că după ultimele decizii ale Consiliului Afaceri Generale să putem face progrese în această privință. Ca să fiu sinceră, Aș spune că motivul pentru care nu am făcut progrese până în prezent este acela despre care s-a mai vorbit. E vorba de uh, această problemă de competențe și responsabilități, care sunt autoritățile competente, cu ce miniștri trebuie să colaborăm la nivelul statelor membre și așa mai departe. Dar acum uh, vom avea o politică integrată pe masă și am discutat deja cu responsabili din mai multe state membre cred că până la sfârșitul anului vom putea crea o rețea la nivel ministerial, o rețea de puncte de contact care să uh, ne ajute să promovăm această politică integrată. Voi transmite mesajul dumneavoastră Consiliului și Comisiei în sensul uh, încercării de a depăși etapa discuțiilor și de a trece la cea a faptelor. Doamna Bilbao spunea că trebuie introdus elementul inovație. Sunt uh, de acord și doamna Mesner vorbește despre acest lucru în raportul său. Deci trebuie să vedem ce putem face pentru ai atrageri pe tineri către, aceste, către profesiile legate de mediul uh, maritim. Voi vorbi și cu comisarul responsabil cu ocuparea forței de muncă și vom uh, încerca să găsim modalități de îmbunătățire a condițiilor de siguranță a muncii, a condițiilor de remunerare a marinarilor și a, a uh, oamenilor mari în general. Și cred că așa se va uh, rezolva în modul cel mai eficient uh, problemele. Mai multe state membre încă nu au uh, ratificat condi, convenția privind salarizarea și condițiile de muncă ale uh, marinarilor și a celor care lucrează pe mare este un lucru grav și trebuie să facem demersuri pentru a face presiuni în sensul ratificării convenției. Așa cum uh, spunea și domnul președinte, Există o cooperare excelentă cu președintele OMI, care cred că va veni în curând la Bruxelles. Pentru moment încercăm să obținem statutul de observator la Consiliul OMI și sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că trebuie ca statele membre să adopte o poziție comună în sânul organizației. În ceea ce privește, ce privește creșterea durabilă și locurile de muncă, vom încerca să depășim uh, provocările cu care ne confruntăm. Vorbeam mai devreme despre un studiu lansat de noi și care va lua în calcul toate opțiunile existente pentru îmbunătățirea condițiilor din acest sector. Rezultatele preliminare ale acestui studiu sunt foarte încurajante. Se observă că în sectorul maritim, în general, există un mare potențial, chiar mai mare decât cel al pieței muncii în general. Deci trebuie să profităm de acest lucru și am să răspund colegului dumneavoastră care este îngrijorat de rezultatele acestui studiu Noi putem să uh, ajungem, deci, la, la final cu acest studiu, însă nu vom putea să finanțăm toate inițiativele care se vor desprinde din acest uh, studiu. Contez însă și pe sprijinul dumneavoastră pentru a găsi resurse ca să îmbunătățim uh, situația din acest sector din, ceea ce, uh, din punctul de vedere al perspectivelor financiare. Uh, mai mulți dintre dumneavoastră s-au referit la catastrofa uh, ecologică din Golful Mexic. Trebuie să reacționăm, e adevărat, și cred că principalele probleme ridicate de acest accident sunt două, înainte de toate această dependență de petrol a Uniunii Europene, care ridică probleme și creează probleme, și necesitatea de a dezvolta resursele regenerabile de energie. Am obținut uh, rezultate excelente în legătură cu uh, obținerea de energie din surse regenerabile pe mare, Există proiecte pentru parcuri de centrale eoliene în largul mării. Există uh, metode de captare a energiei valurilor, uh, exploatarea potențialului termic al mării. Există foarte multe perspective și trebuie să continuăm să investim în inovație pentru a profita cât mai mult de aceste resurse. Deci prima uh, provocare uh, pe care ne-o amintește uh, catastrofa din Golful Mexic este această uh, dependență de petrol. Pe de altă parte, e vorba de măsurile de siguranță. Am discutat cu comisarii și cu președintele Barroso și am uh, căzut de acord că e nevoie de o inițiativă pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranță la nivel european. Ne uh, contăm pe, pe un uh, sprijin foarte uh, eficient cu dumneavoastră și, așa cum spuneați, sigur că vom lua legătura cu partea americană pentru a vedea ce lecții, ce învățăminte putem trage în urma catastrofei uh, din Golful Mexic. În încheiere vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Am notat toate propunerile dumneavoastră și mai spun încă o dată, nu vreau să mă intersectez cu competențele celorlalți comisari, ci vreau să lucrez împreună cu ei și cred că cea mai bună metodă de a lucra în acest mandat este această metodă a colaborării. Sper că veți fi aliați în această activitate. Vă mulțumesc, uh, comisar, doamnă Meister, dacă doriți să răspundeți. Da, uh, foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc pentru toate comentariile făcute pe marginea acestui raportului meu. Majoritatea au uh, demonstrat că sprijină direcția pe care am luat-o eu, însă aș dori să mă refer la ceea ce a spus domnul coleg Pascal. A spus că nu toate aspectele se află în competența noastră. Um, credeți că a fost uh, ușor ca în primul raport să mă ocup de un caz atât de uh, special? M-am întrebat dacă într-adevăr ar trebui să mă centrez mai mult pe transport, așa cum a făcut domnul Picic, deși uh, aceste aspecte s-au uh, abordat pe larg în raportul până în, uh, referitor la situația până în 2018. M-am hotărât să am o abordare integrată, um, deoarece um, în cadrul rețelei uh, de producătorilor de, de nave, am întâlnit foarte mulți oameni care mi-au spus că avem nevoie de această abordare integrată. Un alt aspect Um, m-am întrebat, trebuie să vorbesc despre cercetare și despre protecția mediului înconjurător, um, însă unde ar trebui discu- discutate aceste aspecte, uh, dacă nu aici, unde suntem uh, responsabili pe fond pe, pe aceste aspecte. Și de aceea am ales această abordare. Și cred că acest lucru și l-a dorit și Vili Priciș. Am continuat pur și simplu ce a început uh, dânsul. Așadar, vă mulțumesc pentru remarci și uh, aștept să văd ce va urma și vă mulțumesc din nou, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru remarcile dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă Meissner. Niște aspecte tehnice Uh, termenul limită pentru uh, amendamente este 9 iulie, votarea va avea loc în uh, septembrie, după vacanță. Um, votul în plenară va avea loc în octombrie 2010. Așadar, acesta este calendarul. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Uh, cred că a fost o dezbatere excelentă și doresc să mulțumesc și membrilor care au contribuit la această dezbatere. Ne bucură colaborarea cu dumneavoastră în viitor și desigur ne dorim să vizităm într-o zi insula istorică și uh, frumoasă Creta și poate uh, vom lua și puțin din uh, faimosul ulei de măslină. Așadar, vă mulțumesc din nou și ne bucură colaborarea cu dumneavoastră.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 Următorul punct de pe ordinea de zi este schimbul de opinii privind deciziile um, grupului STOA. După cum știți, doamna Țică și domnul Coc sunt reprezentanții noștri în grupul STOA. Domnul Coc nu este alături de noi astăzi, dar doamna Țicău va compensa. Deci, vă rog uh, să ne vorbiți despre STOA. Domnul Taylor a plecat oricum, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am să încerc uh, să prezint uh, pe scurt activitatea STOA. STOA a fost înființat în urma unei decizii a Biroului Parlamentului European, decizia 26 din 1992, modificată în mod consecutiv de alte decizii. STOA reprezintă Comitetul de Evaluare Științifică și Tehnologică a opțiunilor tehnologice și scopul său este acela de a sprijini Parlamentul European în adoptarea unor decizii Uh, și în scopul realizării de proiecte de evaluare a opțiunilor tehnologice. Activitățile STOA fac uh, parte integrantă din activitățile oficiale ale Parlamentului European. Uh, practic, STOA furnizează comisiilor parlamentare, parlamentare și celorlalte organe parlamentare interesate studii și informații independente în scopul evaluării impactului, de asemenea, organizează forumuri în cursul cărora responsabilii politici și reprezentanții comunităților sau organizațiilor științifice și ai societății în ansamblul ei examinează și compară realizările științifice și tehnologice care reprezintă o importanță politică pentru societatea civilă. Aș mai menționa faptul că activitatea STOA vizează obiective pe termen lung, și este diferită de cea a serviciilor de cercetare, de cercetare ale secretariatului, a căror sarcină constă în a satisface necesități de cercetare specifice, sectoriale sau pe termen scurt. Practic, STOA nu realizează studii dedicate unei comisii anume, ci realizează studii care vizează o abordare orizontală, care vizează activitatea mai multor comisii, pot fi proiecte pe termen scurt, proiecte pe termen mediu și proiecte pe termen lung. Studiile STOA se realizează sub formă de analize științifice efectuate într-o manieră deschisă, fără să se interfereze cu interesele uh, susceptibile de a le limita obiectivitatea. Uh, și vreau să menționez aici faptul că rezultatele studiilor STOA nu reflectă, deci cu necesitate, opinia majoritară a Parlamentului. Reprezintă un punct de vedere obiectiv uh, pus la dispoziția Parlamentului de către anumite uh, instituții independente din domeniul cercetării. Resursele bugetare puse la dispoziția STOA sunt puse din bugetul Parlamentului European, Uh, și sunt gestionate de Direcția Generală Politici uh, Interne în conformitate cu regulamentul financiar și normele sale de aplicare, precum și cu normele interne STOA în acest sens. Menționez faptul că acest comitet STOA este alcătuit din 15 membri cu drept de vot și anume un vicepreședinte al Parlamentului European responsabil cu activitatea STOA, patru membri numiți de Comisia de Industrie, Cercetare și Energie, doi membri numiți de Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale, doi membri numiți de Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și, și Siguranță Alimentară, doi membri numiți de Comisia pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor, doi membri numiți de Comisia pentru Transport și Turism. Aici uh, unul dintre membrii sunt eu și cel de-al doilea membru este domnul vicepreședinte Koch și doi membri numiți de Comisia pentru Agricultură. Membrii comitetului STOA sunt numiți pe o perioadă de 2 ani și jumătate, mandatul lor putând fi reînnoit. Uh, vreau să mai menționez faptul că STOA se întrunește de obicei în sesiunile plenare de la Strasburg, de obicei uh, joi dimineață. Din păcate, programul său se suprapune cu uh, programul grupurilor de lucru ale diferitelor, în general pe transport, de exemplu în cazul grupului SND, Uh, deci, uh, probabil că pe viitor vom încerca să găsim uh, o locație astfel încât membrii Comitetului STOA să poată participa într-un număr mai mare la activitățile STOA. Aș menționa faptul că um, pentru proiectele ce urmează a fi derulate în cadrul STOA, care vizează efectiv activitatea de transport, am uh, discutat împreună cu domnul vicepreședinte Koch uh, și cu colegii uh, din colegii coordonatori. Acum câteva săptămâni sau luni, mai bine zis la începutul anului, am avut o discuție pe această temă. Comisia TRAN a înaintat trei propuneri, dar au mai fost alte două propuneri înaintate, una de către mine și una de către domnul Tatarela Uh, cele înaintate de către Comisia TRAN uh, sunt uh, provocări și șanse în domeniul sistemelor, de sistemelor electrice pentru mobilitate urbană, cum ar fi căi ferate locale, regionale, biciclete electronice, mașini electrice și um, acesta a fost selectat, va fi finanțat împreună cu proiectul ECO Uh, efficient transport uh, și împreună cu opțiuni tehnologice pentru reducerea uh, combustibilului, consumului de combustibil și a emisiilor din domeniul transportului maritim. Deci aceste trei proiecte vor fi finanțate împreună sub umbrela Eco Efficient Transport și de asemenea mai sunt alte două proiecte Um, eficacitatea măsurilor uh, de securitate în zona aeroporturilor. Acest uh, proiect uh, a obținut un punctaj mai mic la vot, dar el va fi abordat sub forma unui proiect de dimensiuni mai mici. Și de asemenea, domnul Tatarel a propus un proiect înrudit cu acesta și anume o nouă eră în domeniul uh, dispozitivelor uh, de scanare. Aceste două proiecte, așa cum spuneam, au întrunit, din păcate, un punctaj uh, mai mic, dar ele vor fi totuși avute în vedere pentru un viitor proiect pe scară mai mică. Aș mai menționa aici doar faptul că um, în curând, pentru cei interesați, va avea loc o Chiar mâine, de la 9 și jumătate la 11 și jumătate, va avea loc uh, un uh, seminar, o conferință organizată de STOA cu titlul Avoid Ash Disruption în sala 5G3. Deci, uh, practic, sunt invitați atât vulcanologi, cercetători în domeniu, dar și specialiști din domeniul transporturilor, astfel încât uh, să se analizeze atât cauzele, dar și viitoare măsuri care pot fi luate în uh, domeniu. Uh, practic, pentru a încheia această scurtă prezentare, reamintesc că pentru, această, pentru acest început de mandat au fost depuse 23 de proiecte pentru a fi realizate în cadrul STOA. Trei au venit din partea Comisiei de Transport. Ele au fost discutate la nivelul coordonatorilor Comisiei TRAN au mai venit uh, două proiecte, unul depus de mine și unul de domnul uh, Tatarela. Și așa cum spuneam, primul mare proiect care va fi finanțat e un proiect de scară largă uh, și anume se referă la transportul ecoeficient, dar va include și propuneri legate de bicicletele electrice, de mașinile electrice și de întregul flux, astfel încât și Uh, structura necesară alimentării acestor vehicule cu electricitate să poată fi uh, adaptată. Mă voi opri aici uh, spunând doar că um, aveți aici la dispoziție, la intrare, câteva materiale pregătite de STOA, atât o descriere a STOA, cât și un newsletter care vă stă la dispoziție. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. you, Mrs. Vă mulțumesc, doamna Țicău, domnul Gros. Da, vă mulțumesc. Domnul Koch nu este încă aici. Și aș dori să mulțumesc pentru acest raport și aș avea două întrebări uh, faptice. În ceea ce privește documentul legat de viitorul uh, transportului la distanță, și cred că există câteva întrebări generale legate de acest uh, document. Cine uh, coordonează diferitele studii care uh, se efectuează la nivelul Uniunii Europene uh, la cererea Parlamentului, deoarece cred că este important ca aceste inițiative să nu se desfășoare în mod paralel. Cred că um, um, toți își uh, doresc ca aceste studii să fie mai uh, valoroase decât hârtia pe care a fost uh, tipărită. Așadar, nu cred că ar fi bine să existe studii care se desfășoară în mod uh, paralel. Um, fiecare comisie are posibilitatea de a cere un uh, studiu și însă cred că este nevoie de o coordonare. Și al doilea aspect cine efectuează aceste studii, um, ce proceduri se urmează pentru uh, atribuirea unui asemenea studiu. Al treilea aspect, uh, dacă este să mă refer la acest uh, exemplu concret, cred că este vorba de o idee foarte bună și informația este foarte utilă, însă văd că acest studiu se referă doar la Ungaria, Grecia și Danemarca. Și de aceea aș dori să întreb uh, dacă citesc aici, dacă doresc să studiez uh, uh, studiul la distanță, cine stabilește faptul că se, studiul se limitează doar la câteva uh, țări? Așadar, aș dori să uh, am răspuns la aceste întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Da. Poate aș putea să dau uh, un răspuns parțial, deoarece în ultima uh, perioadă uh, legislatură eu am avut poziția uh, Silviei și uh, poziția de coordonator. În ceea ce privește studiul uh, uh referitor la viitorul transportului la distanță, acesta a început deja în urmă cu câteva, cu câteva cu câțiva ani uh, Multe lucruri depind de um, ce institut de cercetare primește uh, studiul respectiv. În funcție uh, de acest lucru, uh, se hotărăște, de, de exemplu, în ce state se efectuează studiul. Uh, probabil că unii și-ar fi dorit ca și Belgia să fie inclusă în acest studiu, însă pe atunci nu a fost posibil acest lucru. În sine, um, acest lucru a fost ultima parte a unei proceduri de acordare a studiului cu mai multe faze. În țările respective au fost uh, efectuate sondaje și uh, cei întrebați au trebuit să reacționeze la anumite opțiuni. Important a fost uh, um, a fost prima parte a acestui studiu în care, în care instituțiile universitare au primit uh, anumite opțiuni și apoi s-a ajuns la anumite uh, concluzii în ceea ce privește măsurile la nivel european și cred că ar trebui să citiți în liniște uh, toate aceste aspecte. Cred că ceea lucrul important în ceea ce privește STOA este că așteptăm din partea reprezentanților uh, noștri să um, aleagă lucrurile care vor fi importante pentru noi în câțiva ani, 2-3 ani. Uh, durează un an până când se ajunge la un acord în ceea ce privește acordarea studiilor, apoi mai durează jumătate de an până când un birou este uh, creat, așadar timpul trece uh, destul de repede și trebuie să ținem cont de acest aspect. În ceea ce privește hotărârile care au fost luate acum, sunt și eu de părere că um, proiectele mari în ceea ce privește uh, transportul ecologic și mobilitatea în orașe sunt proiecte importante pentru noi. Aș avea și eu o întrebare. Um, ce uh, termene există clar? Uh, ce termene clare există? Va exista un document? Um, la sfârșitul acestui proces vor exista, va exista un studiu pe termen lung? Și, domnule președinte, um, Cred că dacă în anul următor vom uh, hotărâ noi studii, atunci cred că ar trebui să studiem mai bine raportul domnului uh, Groș. Ne-am formulat țeluri pe termen lung și în anul 2020 ne dorim să uh, atingem în mod concret aceste obiective și pentru aceasta trebuie să vedem ce măsuri concrete trebuie să ajungem pentru a îndeplini aceste obiective. Vă mulțumesc, doamna Meissner. Aș dori doar să vă aduc aminte că în 7-8 minute uh, urmează coordonatorii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Unele lucruri au fost deja răspunse. Aș, eu mi-am dorit să știu în mod clar când se așteaptă rezultate concrete. Este vorba de teme importante uh, pentru viitor și uh, ce se planifică, ce se va face cu aceste rezultate.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 Thank you, Mr. I actually didn't get your question. It didn't come through. Nu am uh, auzit întrebarea dumneavoastră, de aceea v-aș ruga să vă rog să repetați întrebarea. Deci, cred că se referea la felul în care se alocă aceste cercetări. E vorba de comandarea către universități sau e vorba de o procedură care implică și alte instituții? Să știți că această întrebare apare de foarte multe ori, dar întotdeauna trebuie să eh, clarificăm felul în care au acces oamenii la punctual, într-adevăr, în ceea ce privește raportul specific menționat de domnul Groș, așa cum a specificat și domnul El Cadraui, uh, este un uh, raport uh, realizat pe mandatul trecut, dar pot să vă spun cum s-a desfășurat în acest mandat. Un deputat sau o comisie poate trimite către STOA o cerere de proiect ea va fi analizată, deci toate au fost, cele 23 de propuneri au fost analizate, dar oricând în cursul anului un deputat sau o comisie poate din nou trimite către STOA o solicitare de efectuare a unei cercetări. Acestea, uh, fiind foarte multe propuneri și bugetul totuși limitat, uh, deputații, uh, membri ai Comitetului STOA au votat, proiectele au fost ierarhizate în funcție de votul obținut, urmând ca pentru fiecare dintre proiectele uh, selectate, care au întrunit punctajul uh, cel mai uh, bun, uh, să se, fi, să se efectueze uh, niște specificații, să se întocmească niște specificații tehnice care vor sta la baza atribuirii acelui uh, contract. Acum am să vă citez câteva informații din articolul 5 din regulamentul STOA, în conformitate cu regulamentul financiar și normele sale de aplicare studiile de evaluare a opțiunilor strategice sunt efectuate în general de unul sau mai mulți contractanți externi cu care ordonatorul de credite competent încheie la cererea comitetului stoa deci fac aici o paranteză în urma votului dat s a selectat un număr de proiecte și stoa acum va lansa aceste cereri deci ordonatorul de credite competent încheie la cererea comitetului stoa un contract cadru în urma unei invitații publice la o procedură de ofertare. Fiecare contractant trebuie să pună la dispoziție competențele mai multor instituții științifice din mai multe state membre. Serviciile prestate în temeiul contractului includ administrarea proiectului, analiza științifică a subiectului tratat, punerea în evidență a opțiunilor operative și o prezentare a rezultatelor în termeni și pe înțelesul tuturor. Mai mult decât atât, în situația în care STOA dorește, poate cere ca raportul final să fie evaluat încă de un uh, auditor extern, un institut extern care nu a realizat contracte pentru STOA, astfel încât, odată în plus, valoarea acestor uh, Uh, rapoarte să, ai, să fie într-adevăr uh, mare și calitatea din punctul de vedere al rezultatelor cercetării să fie cea așteptată. Deci cred că am răspuns în felul acesta la întrebarea domnului președinte Simpson și anume faptul că cei interesați, institute de cercetare, universități, pot participa fie prin obținerea unor contracte individuale, fie în cadrul unui consorțiu care participă la o astfel de uh, cerere. Uh, în ceea ce privește întrebarea doamnei uh, Meissner, sunt proiecte pe termen scurt care se referă la undeva între 3 și 9 luni, proiecte medii care sunt între 1 și 2 ani și proiecte mari care pot ajunge la 3 ani. Acest proiect Eco-Efficient Transport este considerat un proiect pe termen lung, de aceea Uh, se va trece imediat la uh, specificațiile tehnice și în curând uh, se va putea demara proiectul. El va fi într-adevăr pe termen mai lung și aici voi ține cont de ceea ce a specificat și El Cadraui. Vom avea grijă să verificăm faptul că în specificațiile tehnice, că ele vor fi în uh, același spirit cu raportul domnului Groș, astfel încât uh, să ținem cont uh, de activitățile și obiectivele strategice stabilite de Comisia Transport. Cred că, în principiu, am răspuns și la cine efectuează aceste studii, deci sunt institute de cercetare, universități sau consorții specifice. Uh, practic, deputații și comisiile pot veni tot timpul cu uh, noi uh, solicitări, dar, așa cum spuneam, Comitetul STOA nu va realiza decât studii orizontale. Deci, dacă vom veni cu o cerere pentru un proiect care se referă strict la activitatea Comisiei de Transport, STOA nu va finanța un astfel de proiect, el urmând a fi finanțat prin activitatea de cercetare a Comisiei TRAN. Cred că am răspuns uh, la toate întrebările. Oricum, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări ulterioare și uh, vă propun să avem uh, din când în când o informare, fie la nivelul coordonatorilor, fie la nivelul comisiei, pentru a analiza modul în care se desfășoară proiectele aferente Comisiei TRAN. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Țică, pentru acest uh, raport și vreau să-i mulțumim și domnului Koch, care ne reprezintă de asemenea în uh, comisia STOA. Nu am fost uh, informați, există puncte pe ordinea de zi la diverse. Vreau doar să vă amintesc că, că următoarea întâlnire va avea loc luni, 12 iulie la ora 3. Deci vă mulțumesc pentru participare. Acum uh, coordonatorii vor avea întâlnirea uh, lor cu uh, ușile închise. Ședința se suspendă.